Ca l'habitude. Merci d'être présent à cette réunion constitutive. Vă mulțumesc că ați venit la această reuniune constituantă pentru Comisia Specială Terorism. Declar deschise lucrările. În primul rând aș vrea să vă spun de ce sunt eu președintele acestei reuniuni deputatul care exersează în mod provizoriu președinția este cel care a deținut până acum cel mai lung mandat uh, la Parlamentul European. Nu e vorba de un gaj de calitate. Nu se înțelege? Continuă domnul președinte în limba engleză. Trebuie să repet? E bună, e bine aveți traducere, ați înțeles ce spun? Vreau să vă reamintesc în primul rând că obiectul acestei uh, ședințe este aceea de a constitui biroul Comisiei Speciale Terorism. În primul rând, vom alege președintele Comisiei, apoi 1 și până la 4 vicepreședinți, conform articolului 197 și 204 respectiv din regulament. Așadar, cum vom vota, în ce ordine? În primul rând, vom alege președintele și președinte sau, sper eu, chiar președintă, apoi cei patru vicepreședinți însă alegerea vicepredinților va fi apoi prezidată de președintele pe care îl veți fi ales. Vreau să vă spun că avem o echipă de la televiziunea France 3 și mă întreb de ce. Și o să ne filmeze pe durata ședinței. Vreau să uh, vă spun, conform regulamentului, care sunt uh, supleanții care vor putea participa la vot și vreau să spun că grupurile politice care au modificat această lită, listă uh, trebuie să mă informeze pe mine înainte de a vota. Deci dacă vreun grup politic a făcut înlocuiri pe listă și nu le-a comunicat, vă rog să o faceți acum. E vreun grup politic care este în această situație? Se pare că nu. Bun. Vreau să vă spun ce membrii supleanți ne-au fost transmiși ca și nume. Mă scuzați pentru pronunțele, doamna Dubravka Suica, mă scuzați pentru pronunție, spune președintele, care o înlocuiască pe doamna Maria Corața Bild de la PPE, iar doamna domnul Iosep Maria Tericabras îl locuiește pe doamna Judith Sargentini din partea verzilor. Acum să vedem dacă avem cvorumul care se întrunește pentru a putea să uh, votăm o pătrime uh, din uh, membrii, deci 8 deputați, după câte se vede, îl avem cu prisosință. Și acum vreau să reamintesc care sunt candidații la președinție, reamintindu-vă că candidaturile trebuie să fie prezentate fie de către un grup politic, fie de către cel puțin o 20 zecime dintre membrii care compun comisia, adică doi deputați. Doi. Apoi, candidaturile trebuie să fie prezentate um, în acord cu cei uh, nominalizați, iar candidații trebuie să fie membrii cu drepturi de pline titulari ai comisiei. De asemenea, trebuie știut că toți candidații, absolut toți candidații, se știe că au uh, completat declarația de interese financiare, deci totul să fie în regulă și suntem în regulă pentru a avea alegeri cât se poate de corecte. Acestea fiind spuse, aș dori să vă solicit pentru a ști cine se prezintă candidat, candidată și ce reprezentanți avem ca și candidați de la grupurile politice. Domnul Reinhardt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele PP-ului vreau să o nominalizez pe doamna Natalie Grisbe ca și președintă a acestei comisii. Mulțumesc, domnule Lenarț. Acum mă adresez doamnei Grisbeck, nominalizată, dacă acceptă propunerea. Da, vă mulțumesc și accept această candidatură la președinția Comisiei Terorism. Vă mulțumesc. Mai sunt și alți candidați? Nu mai sunt alții. Și vă propun să o aplaudăm pe doamna Grisbeck, care a fost a, aleasă. Uh, cela étant, je quitte immédiatement uh, ce poste que j'aurai plaisir à occuper plus longtemps et je... Acum euh... eliberez uh, locul președintelui și îi dau imediat locul și cuvântul doamnei președinte Natalie Grisbeck. Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi... Dragi colegi, vă rog să-mi permiteți ca, înainte să continuăm uh, cu ordinea de zi, să vă mulțumesc pentru încrederea acordată care nu face decât să îmi uh, impună obligații mie ca și pro-europeană pentru a putea progresa pe acest dosar atât de complicat, atât de sensibil și care dosar va trebui să fie rezolvat împreună cu toate statele membre, împreună cu toate sensibilitățile politice și pe toate politicile noastre și domeniile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere și acum continuăm cu ordinea de zi. Ne dorim așadar să completăm componența biroului nostru pentru această comisie parlamentară temporară și specială. O să uh, spunem că alegem acum pe rând diferiții vicepreședinței comisiei noastre. Există aceeași uh, procedură ca cea pe care a amintit-o Gerard Depre, care îi mulțumesc pentru că uh, a uh, îndeplinit funcția de președinte la început din motive cât se poate de obiective voi face și eu la fel uh, și vă voi spune că putem să începem să desemnăm, să alegem, mai bine zis, uh, cei patru vicepreședinți. Mm, nu cred că au intervenit schimbări actualmente în legătură cu uh, membrii supleanți care pot să voteze. Dacă între timp totuși au apărut modificări, vă rog grupurile politice să-mi uh, menționați acest lucru, dar nu cred că este cazul și asta înainte de a trece la vot. Doamna Dubravca uh, Suița, membru supleant, o înlocuiește pe doamna Corața Bild, așa cum s-a anunțat, iar domnul Terica Abras o înlocuiește, tot ca membru supleant, pe doamna Judith Sargentini. Gvorumul este întrunit și aș dori, în primul rând, să menționez că alegem primul sau prima vicepreședintă, domnul Gerard Depre, vă rog. Doamna președinte, îmi face mare plăcere ca numele ALDE să propun candidatura domnului Lennarts. Așadar, pentru vice, primul vicepreședinte o să vedem cine este ales. Dau cuvântul acum doamnei Gomes. Doamnă președinte, felicitări pentru alegerea dumneavoastră în numele grupului meu. Uh, sunt onorată să prezint uh, candidatura doamnei Elena Valenciano pentru funcția de prim vicepreședinte. Ea a fost și uh, președintă a subcomisiei DROA de la noi, de la grupul nostru politic. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gomes. Doamna Elena Valenciano, sunteți de acord cu această candidatură? Da, sunt de acord și mulțumesc foarte mult grupului. Vă mulțumesc și eu și împreună cu secretariatul vă reamintesc că, ați uh, completat într-adevăr formularul de interese financiare și dacă nu e nevoie de uh, vot secret. Eu zic să alegem prin aplaudare, prin aclamații, prima vicepreședinte a comisiei noastre, doamna Elena Valenciano. Et je l'invite à me rejoindre. Pe doamna Valenciano să vină alături de mine la tribună în calitate de prim vicepreședintă și o felicit în numele tuturor membrilor comisiei noastre. Iar acum așteptăm să sosească. Pour l'instant, c'est une affaire de femmes. Mais euh, Până acum văd că femeile monopolizează funcțiile de conducere din comisia asta. Trebuie totuși să-i protejăm și pe prietenii noștri bărbați. Până acum uh, uh, să vedem cine candidează pentru postul de cel de-al doilea vicepreședinte. Intervenție fără microfon din sală. Așadar, domnul Terin Cabra să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă. Sargentini. În numele grupului meu vreau să propun pe Iudis Sargentini în funcție de eh, vicepreședinte. Mulțumesc frumos. Madame Sargentini eh, a donné son consentement. Mulțumesc, doamna Sargentini acceptă să fie propusă candidată la funcția de cea de-a cea de doua vicepreședintă a Comisiei și Secretariatul General a verificat declarația sa de interese financiare și vă propun să o alegem prin aclamare, conform regulamentului. Merci beaucoup et félicitations. Mulțumim, felicitări, doamnă. Și prietenii săi sunt rugați să o anunțe că are acum uh, calitatea de a doua vicepreședintă. Acum să vedem cine candidează la mm, funcția de, de al treilea vicepreședinte. Să vedem. Monsieur Donjon, vous avez la... Domnule Donjon, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, în numele grupului PPE propun candidatura domnului Lenars, care va introduce un pic de echilibru de gen în conducerea acestei comisii. Mulțumesc, uh, domnule Donjon, dacă domnul Lenars uh, dorește să fie candidat la funcția de cel de-al treilea vicepreședinte, nu doar pentru că e bărbat. Da, accept cu plăcere ca să avem și cote de bărbați în, respectate în președinție. Mulțumesc pentru că ați acceptat candidatura. Acum serviciile spun că v-ați completat declarația de interes financiare și regulamentul ne spune că putem să-l alegem prin aclamare pe colegul nostru, Irhun Lenars. Și îl invit, uh, îl invit alături de mine, alături de noi, la tribună. Mulțumesc! Felicitări! Și felicitări! Uh, maintenant nous procédons à la dernière vice Iar acum uh, ultimul post de vicepreședinte, Așadar, să vedem cine candidează pentru uh, funcția de cel de-al patrulea vicepreședinte. Doamna Stevens. Elga, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă. Vreau să-l uh, propun pe domnul Jeffrey Van Orden din partea grupului ECR în calitate de candidat pentru cel de-al patrulea post de vicepreședinte. Mulțumim, doamna Stevens. Întreb dacă domnul Van Orden dorește să candideze. Da, nu-l vedeam exact în fața mea. Vă rog, domnule, acceptați această candidatură? Da, mulțumesc frumos. Cu siguranță accept, mulțumesc. Vă mulțumim. Uh, echipele Secretariatului General au verificat declarația de interese, de interese financiare, deci dacă toată lumea e de acord, iată, prin aclamare sunteți ales conform regulamentului și vă invit alături de noi. Merci beaucoup. Donc, euh, merci à tous. Voilà. La... Așadar, mulțumim tuturor. Punctul 2 de pe ordinea de zi, așadar, a fost epuizat. Punctul 3, uh, comunicările. Comunicările președintei. Uh, eu aș dori la acest punct să în ce privește înființarea Comisiei noastre temporare, să subliniez că există un acord între grupurile politice în ce privește co-raportorii Comisiei noastre speciale, care sunt doamna Monica Holmeier, din partea PPE, doamna Helga Stevens. Așadar, doream să se înregistreze uh, numirea co-raportoarelor noastre, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Felicitări, doamnelor, va fi o muncă grea, dar pasionantă. În mod normal, sigur, dar vom avea ocazia să mai lucrăm la el, va fi un raport la jumătatea mandatului. Deci, în perioada uh, care ne revine conform mandatului adoptat în iulie. În ce privește următoarea reuniune ale comisiei noastre, uh, vă spun că data viitoare eh, reunirea Comisiei Antiterorism nu va putea fi anunțată decât ulterior, dar cât mai rapid posibil, după ce coordonatorii fiecărui grup vor fi propus un calendar pentru reuniunile noastre și eh, ce anume se va dezbate la ele. Trebuie să ne pregătim pentru o muncă ce nu va fi ușoară și va trebui să lucrăm foarte rapid uh, cu reuniuni la distanță mică una de alta. Contez pe coordonatorii fiecărui grup ca să ne ajute să organizăm bine lucrurile pentru că fără siguranță vom avea audieri, întâlniri, uh, lucrări multiple. Deci, uh, vă mulțumesc că ați fost indulgenți și că veți fi indulgenți uh, în legătură cu această dată. Secretariatul îmi spune că e condiționată data de, și de disponibilitatea interpreților. Deci, conform uh, regulilor uh, noastre, să putem dispune întotdeauna de cele mai bune condiții pentru a munci. Deci sunt reguli și formate foarte precise pentru participarea interpreților la reuniuni. Iată, dragi colegi, vă mulțumesc. Uh, ora votului a fost schimbată, e 11.30, acum mulțumesc și succes tuturor! trebuie.